D'accord D'accord. Chers collègues, je vous invite à gagner votre... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Până acum eu am fost uh, cel care a fost uh, responsabil pentru întârziere, însă de acum dumneavoastră sunteți. Responsabil, Deci vă rog să luați loc pentru a putea începe ședința. C'est une réunion exceptionnelle que nous... În această seară avem o reuniune extraordinară. Aș vrea să mă asigur că ordinea de zi, așa cum a fost prezentată, nu constituie obiectul um, sugestiilor sau obiecțiilor dumneavoastră, deci o adoptăm. Nu am comunicări și aș vrea să mă asigur că procesele verbale din 25-26 ianuarie, respectiv 28 februarie, pot fi aprobate. Nu aveți nici aici o observație, nu doriți nicio modificare. Și ajungem acum la vot. Începem cu modificarea regulamentului de stabilirea cadrului financiar multianual. Vă reamintesc că avem un vot unic global, deci regulamentul și uh, stările anexe constituie un singur document. Supun la vot cele două documente. Vom vota prin vot cu apel nominal. Înainte vom verifica uh, sistemul pentru a vedea dacă putem vota. S-a deschis votul. Douăzeci de persoane au votat. Ne mai lipsește un vot. Un... A, a votat toată lumea. Deci acum ne vom pronunța în legătură cu raportul propus de coraportorii noștri, domnul Ian Orbri și doamna Isabel Toma. E un vot cu privire la modificarea regulamentului și Domnul Olbrich dorește să a cuvântul. Doamna Toma încă nu este aici. Putem vota în comisia parlamentară printr-un vot unic, însă cred că pentru plenară va trebui să avem două voturi separate. regulile Parlamentului um, cer acest lucru. Vreau să vă informez că votul pe care îl facem acum nu va fi, din punct de vedere tehnic, uh, identic cu cel din plen. Deci vom vota același lucru, însă separat. Textul regulamentului, după care vom vota declarațiile Consiliului și Parlamentului. Vă mulțumesc pentru precizare, însă Cred că noi respectăm regulamentul și regulile de vot. Și ar fi bine ca autoritățile care se ocupă de gestionarea plenarei uh, ar trebui deci să fie influențați mai degrabă de modul în care acționăm noi. Vorbim aici despre un întreg. Declarațiile nu pot fi separate de modificare. Deci dacă venim cu voturi separate, respectiv în legătură cu regulamentul, după care în legătură cu declarațiile, mesajul nostru nu va mai fi același. De aceea v-aș ruga pe dumneavoastră ca, prin intermediul grupurilor reprezentate în cadrul conferinței președinților, să insistați să îl rugați pe președintele Parlamentului să organizeze un vot unic și în plenară, așa cum facem și astăzi aici, doamna Gardea Zabal. Eu vreau doar uh, să le arăt colegilor cum să voteze. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 21 la 3 și 3 abțineri. Felicitări celor doi co-raportori. A durat mult și nu a fost ușor să ajungem aici. Acum e vorba de mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute. Avem patru amendamente pe care le voi supune la vot. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, respins amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum întreg raportul pentru privot electronic. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. 28, 24 la 1 și 3 abțineri. C'est 6. Euh. Alors, nous avons un premier sur le rapport de Madame. Raportul doamnei Gartea Zaval. Banca Europeană de Investiții. E vorba de pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții din afara Uniunii. Aveți lista de vot. Începem cu compromisul A. Cine este pentru acesta? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, Restins. Amendamentul 62. Apare o formulare pe care o vom regăsi. 62. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13 devine caduc, fiind acoperit de 62 text. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm prin vot electronic. Deschidem votul. Închidem. Respins. 16 voturi împotrivă, 12 pentru. Amendamentul 67, ca și 62, același text, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. Le scrutin est clos. S-a închis votul. Respins 14 voturi la 11. Era amendamentul 13. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, vom verifica prin vot electronic. Motor s-a închis. Respins. 14 la 13. Amendamentul 4. Deci a fost respins. Amendamentul 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nici aici nu îmi dau seama. Vom verifica. Amendamentul 71. Scrutin e clos. S-a închis votul respins. 15 la 13. Amendamentul 17. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18. Pentru, împotrivă, se adoptă. 73. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, vom verifica amendamentul 74. Scrutin e clos. Il est adopté par 14. Adoptă 14 la 12. Amendamentul 16 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Vot separat. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Prima parte se adoptă. Cea de-a doua. Pentru împotrivă, respinsă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Respinsă 15 la 15. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, Verificăm prin vot electronic. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 15 la 14. Amendamentul 76 devine caduc, deoarece 7 a fost adoptat. 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abține? Respins. Amendamentul 20. Pe părți. Două, două părți. Cea de-a treia complet. Prima pentru, a doua pentru, împotrivă, abțineri. Respinsă. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, Verificăm prin vot electronic cea de-a treia parte a amendamentului 20. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 14 voturi pentru, 13 împotrivă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 e retras. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prin vot electronic amendamentul 19. Deschidem votul. Închidem. Respins. 17 la 11. Amendamentul 20 pentru, potrivă, abțineri. Vă rog să ridicați mâna. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm, deoarece nu reușesc să-mi dau seama. S-a deschis votul. S-a închis. A, se adoptă. 14 la 13. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Încă o dată nu se vede deloc clar. Vot electronic. S-a deschis votul. Amendamentul 18. S-a închis votul. Se adoptă. 17 la 12. 79 e identic cu 18 de ce cadou. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 81 pentru, împotrivă, Cred că a fost respins, însă prefer să verificăm. S-a deschis votul? S-a închis? Se adoptă 15 la 13. Amendamentul 10, 23, 24 și 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul. Amendamentul 82 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 82. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 16 voturi împotrivă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis, se adoptă. 17 pentru, 13 potrivă, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 14 pentru, împotrivă. Cred că a fost adoptată să prefer să verificăm. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă 17 la 13. Amendamentul 23 pentru, Dacă se adoptă, îl um, unim cu 14. 23, deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, cred că a fost adoptat. 86 pentru. Vreți să verificăm? Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 15 la 15. Amendamentul 86 pentru. Împotrivă. Abține. Respins. Amendamentul 89 pentru. Împotrivă. Abține. Respins. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Verificăm amendamentul 16 prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 18 la 12. 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 90 pentru împotrivă, Abține. respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm prin vot electronic amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis. Respins 16 la 14. Amendamentele 91 și 93. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptă. Amendamentul 94 e caduc, nu? A, da. Anul 92 depinde de 94. Deci amendamentul 94 pentru Amendamentul 92 și ele caduc, ca și 94, 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm prin vot electronic. Scrutin este ouvert. A deschis votul. Le scrutin est clos. S-a închis votul. Se adoptă 15 la 12. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 este caduc. Amen... Nu. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm. S-a deschis votul.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 21 est tombé. 23 qui est... 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul B. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 spune președintele. Ba nu, mă scuzați, am sărit peste compromisul C. Compromisul C. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 24 afet. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge cu 13 la 14. Compromisul A. Cine e pentru compromisul A? Împotrivă? Se adoptă. 131. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 132. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29 DV și 30 DV. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, cred eu, dar haideți să verificăm electronic. La 29 și 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping 16 împotrivă, 13 pentru. 31. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 133. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 134, 32 DV, 33 DV, 135 și 30 AFET. cine pentru? Împotrivă. Cine se abține? Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentele se resping cu 17 la 13. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la 35. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 16 la 13. 136. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 25. Afet. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la considerente. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că se respinge, dar haideți să verificăm electronic amendamentul 1. S-a închis votul. Se adoptă cu 16 la 14. 38. Pentru. Ba nu, e caduc pentru că s-a votat 1. 1, așadar. AFET 1. cine e pentru? Și acesta e caduc. 2. DV. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. DV2. S-a închis votul. Se adoptă cu 16 la 14. Amendamentul 3. Două părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic partea a doua de la amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 17 la 13. Amendamentul 1. INTA. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. ENVI. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. La 39. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 15 la 15. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. INTA. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 DV pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 AFET pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge cu 17 la 13. 3. Inter. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Afet. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 și 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 5. DV. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. DV. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la DV6. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 15 la 13. Amendamentul 4, AFET. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la AFET 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 16 la 14. Amendamentul 5 AFET. Pentru. doar partea a doua, pentru că prima este caducă. Din cauza că s-a adoptat compromisul. Deci partea a doua de la amendamentul 5 AFET. cine pentru? Împotrivă? Ei bine, haideți să verificăm. Partea a doua, așadar, de la AFET 5. S-a închis votul și se respinge cu 16 la 13. 8 de V. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 4 INTA. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 50 și amendamentul 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Cineva ne ridică mâna. Nu avem ce face, votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 17 la 13. Amendamentul 5, INTA. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10, DV. cine pentru? Împotrivă. Mi se pare că se respinge, dar haideți să verificăm electronic la amendamentul 10 DV. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă cu 17 la 13. Amendamentul 6 AFET și 6 INTA caduc 51. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul 2, Envi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 52, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11, DV, cine pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm electronic amendamentul 11 de la DV. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 la 14. 7 inta. Cine-i pentru? E caduc. Șapte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 53 pentru. E caduc. Da, așa este deoarece s-a adoptat șaptele. Amendamentul 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. Afet. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Deve. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 INTA pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 8 INTA. S-a închis votul. Se adoptă cu 16 la 13. Amendamentul 9. AFET. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, INTA, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, Cred că se adoptă, dar verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 16 la 14. Asta a fost 58. Trecem la 10. Afet. Cine-i pentru? Amendamentul 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm, nu mi este clar. 10 afet. S-a închis votul. Se respinge cu 18 la 13. 10 inta. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 11 inta. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm electronic la 11 INTA. S-a închis votul. Se respinge cu 17 la 11. Amendamentul 36. Ia stat puțin. 36. cine e pentru? Împotrivă? Clar se respinge. Iar acum, votul final cu privire la propunerea comisiei în formă modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 pentru și 3 împotrivă. Iar acum urmează să supunem la vot decizia de a acorda mandatul pentru a demara negocierile cu Consiliul, tot așa vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Așadar, acordăm mandatul 28 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Mă iertați că tot folosesc votul electronic, dar suntem chiar pe muchie cu voturile. Urmează acum uh, raportul doamnei Gardia Zabal cu privire la Fondul de Garantare pentru Acțiuni Externe. Avem întâi amendamentul numărul 3. 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. INTA. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 este caduc. Amendamentul 5 este și el caduc. Considerente. La 2. Amendamentul 1. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul 4. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Considerentul 5, amendamentul 2 e caduc. Considerentul 5, amendamentul 1, INTA, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Considerentul 5, amendamentul 2, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Iar acum supunem la vot propunerea comisiei în forma amendată Vot prin apel nominal, am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Și acum votul cu privire la mandatul de negociere, tot așa vot cu apel nominal, s-a deschis votul. se aprobă cu 27 de voturi pentru, două împotrivă, o singură abținere. Felicitări, domnule Gardea Zabal, pentru raport. Nous avons des transferts. Mai avem și niște transferuri. Domnul Gaier. Financ. Mulțumesc, a fost o zi lungă, așa că o să fiu scurt. Avem trei transferuri la asistența umanitară de urgență, este vorba de fondurile pentru a se combate efectele secetei și ale acțiunilor violente ale Boko Haram în Chad, fonduri pentru Yemen care, și fonduri pentru Yemen care vor fi transferate din fondul pentru situații de urgență. Suma este de 35 de milioane credite de angajament, 105 milioane la creditele de plată. Este util uh, să, și rezonabil să facem aceste transferuri, însă este îngrijorător că suma totală reprezintă deja o treime din uh, totalitatea fondurilor din uh, rezerva noastră pentru situații de urgență, însă în aceste situații este esențial să reacționăm rapid, așadar eu propun să aprobăm transferurile. Mulțumesc, domnule raportor general. Mai aveți întrebări, observații? Nu? Supunem atunci la vot transferurile prin vot electronic. La, e vorba de 3, 4 și 5, un vot global. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 20 la 2. Domnul Tarand, bugetul pe 2017 alte secțiuni, dumneavoastră îl înlocuiți, vă rog să luați cuvântul. Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, domnul Tarand nu putea fi aici în această seară, îl reprezint eu. Domnul Tarand ne-a propus să facem două transferuri. Unul se referă la ameliorarea securității personalului de la Curtea de Conturi un transfer de la subpunctul 12.201 salarii de bază să se mărească alocările la subpunctul 1406 pentru agenții contractuali, totalul fiind de 100.000 de euro. Domnul Tarand propune și un alt transfer în această categorie, ce vizează echipa de strategie de comunicare de la SAE. E vorba de un transfer de 330.000 de euro de la punctul 3004, alte cheltuieli administrative în delegații, să se mărească punctul 2210, um, documentare și cheltuieli de bibliotecă, propune ca acesta să fie 190.000 de euro și tot în legătură cu acest punct 2213 informații publice și evenimente publice ar trebui mărit cu 140.000 de euro ca să se consolideze echipa care se ocupă de strategia de comunicare la SEAE. Și... Mulțumesc, mulțumesc pentru precizări. Aveți întrebări, stimați colegi? Văd că nu. Haideți să votăm întâi transferul care vizează Curtea de Justiție, spune președintele, însă aici nu trebuie să votăm. Dacă nu aveți nimic împotrivă, consider că propunerea e acceptată, așa este. În legătură cu Serviciul European de Acțiune Externă, aveți obiecții împotriva transferurilor? Nu. Atunci se adoptă. Doamna Holmeier, trecem la Frontex. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, după cum știți, Frontex va avea un personal mărit. Până în 2020 trebuie să se angajeze încă o mie de persoane, ceea ce înseamnă că birourile actuale nu mai sunt suficiente. Din acest motiv există intenția uh, ca uh, o parte a clădirii care este folosită la ora actuală de BNP Paribas Securities să fie uh, închiriată de Frontex până când se va găsi o altă soluție. Uh, momentan, contractul de închiriere expiră în 2024 și atunci, uh, până atunci ar putea să fie construit noul sediu. Costurile suplimentare le cunoașteți, 3,7 milioane și 6 milioane. Însă avem o critică și de aceea am redactat uh, un aviz împreună cu colega Hoffman. E vorba de costurile de tranziție. Există o perioadă de 2 ani în care vom finanța două clădiri diferite. Noi cerem în avizul nostru să nu finanțăm uh, ambele clădiri pe cei 2 ani, uh, ci să se încerce să se facă o tranziție cât mai rapidă și costurile să fie reduse. Astfel s-ar putea economisi până la 7 milioane de euro. Dorim să cerem Frontex să uh, găsească o soluție pentru viitor. Alors, quelle est votre, votre proposition? Și ce propuneți? Propunerea este să adoptăm avizul meu care cere Frontex să găsească un nou chiriaș mai repede, pentru că proprietarul este de acord să nu penalizeze Frontex dacă se va găsi un nou chiriaș după ce va fi gata sediul Uh, adică înainte de 2024, înainte de expirarea contractului. Și astfel costurile de tranziție vor fi zero. Très bien, merci beaucoup. Bine, mulțumesc. Aveți întrebări, observații? Atunci supunem la vot avizul propus de Monica Holmeier. Vă rog să ridicați mâna dacă sunteți pentru. Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Avizul dumneavoastră se adoptă cu o mare majoritate. Și astfel am terminat sesiunea de votare și vom da cuvântul lui Ian Olbricht cu privire la elementele constitutive ale politicii de coeziune pentru perioada de după 2020. Da, domnule președinte, este un aviz destinat Comisiei Regii. Yes, building blocks for the cohesion. E vorba de elementele constitu constitutive ale politicii uh, de coeziune, un aviz destinat Comisiei Regii, după cum spuneam. Din motive tehnice, unele elemente se regăsesc în aviz, alte elemente vor fi adăugate uh, sub formă de amendamente, pentru că uh, Um, avem limite uh, de caractere la avize. Eu, ca raportor, m-am axat doar pe aspectele bugetare ale viitoarei politici de coeziune. De aceea, unele dintre elementele puse aici în evidență, mai ales menținerea uh, cotei pe care o reprezintă din bugetul european politica de coeziune, și faptul că trebuie să găsim neapărat o, solu- o soluție structurală ca să nu se mai facă întârzieri de plată. De asemenea, avem nevoie de o flexibilitate mai mare pentru a răspunde noilor provocări pe durata unui cadru multianual. Crearea unei rezerve ar fi o potențială opțiune, ca să avem posibilitatea să reacționăm, să răspundem la noile provocări. Unul din elemente ar fi că, dat că aceasta este o politică de, pe termen lung și deci ar trebui să ținem cont de durata următorului CFM. În acest aviz am adăugat uh, un apel ca în următoarea perioadă să se găsească un echilibru adecvat între instrumentele financiare și granturi. Să nu ne trezim că lipsește echilibru. Trebuie să existe un set de instrumente clar care să arate clar beneficiarilor ce instrument să folosească pentru fiecare scop. Pentru că nu se poate să fie doar o diferență politică între instrumentele financiare și granturi. Eu propun să ne gândim la noi indicatori posibili care vor merge dincolo de PIB pentru politica de coeziune. Este o problemă foarte serioasă și cred că trebuie să fie dezbătută clar înainte de a se finaliza structura următoarei politici de coeziune. Avem noi elemente, cum ar fi uh, demografia, de care trebuie să se țină cont. Și nu doar PIB-ul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor, pentru aviz. Acum avem un schimb de opinii. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Gresle. Mulțumesc! Voiam să spun că cea mai mare simplificare ar fi să avem reguli mai stabile. Dacă de la un cadru financiar la altul luăm totul de la început, uh, efectul este negativ pe teren. Dacă din șapte, șapte ani se tot schimbă lucrurile, avem mereu două sisteme de reguli care merg în paralel, cel vechi și cel nou, și e clar o irosire. Însă voi depune un amendament în acest sens. Vă mulțumesc. Cred că este un punct de vedere pe care îl putem susține atunci când președintele Comisiei uh, a intrat în funcție, a constatat deficitul de investiții, motiv uh, pentru care a propus Fondul European de Investiții Strategice, strategice ca să încurajeze investițiile însă s-a constatat că începutul CFM a fost afectat de o inerție lungă de 2-3 ani, pentru că operatorii nu reușesc să își însușească noile pro programe. Dacă am introduce o mai mare claritate și simplitate în program, e clar că investițiile ar spori. Mai aveți observații? Văd că nu. Termenele pentru acest raport uh, sunt următoarele. Amendamentele trebuie depuse până în 31 martie la ora 15. Vom avea un vot la Comisia pentru Bugete în 25 aprilie și Comisia responsabilă pe fond se va pronunța pe 18 mai. Acum dau cuvântul tot lui Jan Olbricht la subiectul privind fondurile structurale și de investiții europene, creșterea implicării partenerilor, Vă rog, domnule raportor, aveți cuvântul. Da, domnule președinte, aș vrea să spun că aici e vorba de vizibilitate. Este vorba de vizibilitatea ESIF, adică fondurile europene structurale și de investiții. Trebuie să facem diferența între ESIF și EFSI. Este un aviz pentru Comisia Regii și se referă la comunicare și vizibilitate. Trebuie să remarcăm că, în general, vizibilitatea acestor fonduri nu e cea mai bună în politica de coeziune Vedem în multe state că um, mișcările populiste își propagă foarte ușor opiniile, însă mulți cetățeni nici măcar nu știu ce investiții face Uniunea Europeană. De aceea eu voi propune Comisiei pentru Bugete să sublinieze elementele legate de vizibilitate în mod foarte clar, însă în termeni bugetari. Nu trebuie să avem doar bani pentru asistența tehnică, ci trebuie să avem fonduri alocate pentru comunicare, care să permită o reală vizibilitate, pentru că altfel nu vom avea o vizibilitate a rezultatelor. Putem să discutăm uh, bugetizarea axată pe valoare, însă la, până la urmă dacă nu avem rezultate n-am făcut nimic și dacă rezultatele nu se văd n-am făcut nimic. Ar trebui să ne gândim la niște elemente speciale de asistență tehnică pentru comunicare. În unele state se practică, în altele însă nu și de aceea ne plângem că europenii nu știu care sunt investițiile europene, însă de fapt nici nu facem prea multe pentru a le pune în evidență. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Observația dumneavoastră e valabilă în multe alte domenii, nu doar în legătură cu fondurile de coeziune. Aveți observații? Domnul Kölmel. Vielen Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid doresc să vă mulțumesc pentru aceste observații. Cred că suntem cu toții de acord că trebuie uh, pus în evidență ceea ce facem bine și trebuie să vorbim despre aceste lucruri. Însă, înainte de a vorbi despre aceste lucruri, cred că ar fi important să arătăm clar ce anume am făcut eu sunt de părere că în ultimii doi ani și jumătate, de exemplu, putem uh, vedea că am discutat foarte mult despre existența în paralel a diferitelor programe de uh, subvenționare și de finanțare. Pentru că există diferite programe care au același obiect, sunt destinate, de exemplu, IMM-urilor. Și acest lucru trebuie să fie uh, clarificat. Cred că acesta ar fi un pas care ar duce ulterior la mai multă transparență. Deci dacă am reușit să nu existe o duplicare a eforturilor la aceleași obiecte. Trebuie să uh, arătăm ce face fiecare program. Mulțumesc. Și, madame. Mulțumesc, doamna Maletici. Thank you very Mulțumesc foarte mult. Aș dori să subliniez că subiectul acesta legat de comunicare și de vizibilitate apare tot timpul la sfârșitul programului, fie la comisie, fie la parlament. Niciodată nu avem timp să discutăm subiectul acesta, dar e de fapt foarte important. Dacă ne uităm la EFSI, de exemplu, și vizibilitatea EFSI, dacă ne gândim cum s-a dus vicepreședintele Katainen în întreaga Europa ca să prezinte EFSI, și pe de altă parte ESIF și ne gândim cât de multe fonduri sunt disponibile pentru proiecte diferite și comparăm cu cât de mult s-a cheltuit, de fapt, uh, nu e, ne dăm seama că nu s-a popularizat la fel de mult uh, FC și Face. Știu că acum va exista o nouă unitate care va avea ca misiune uh, comunicarea, însă aceasta nu are o capacitate administrativă, deci cred că trebuie și în Parlamentul European să promovăm dezvoltarea de capacități la Comisia Europeană. Și noi în Parlamentul European trebuie să alocăm mai mult timp vizibilității uh, acestor fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă, domnul Olbricht, pentru concluzii. Da, o reacție rapidă. Domnule președinte, domnul Călmăl are mare dreptate. Într-adevăr, nu dorim o propagandă. Dorim mai multe informații. Și aceste informații trebuie uh, bine împărțite. Trebuie mai întâi uh, să comunicăm despre ce vrem să facem, deci despre planificare, apoi să comunicăm despre ce facem un alt tip de informații. Și în al treilea rând trebuie să comunicăm cu privire la rezultate. Și nu doar rezultatele după mai mulți ani. Trebuie să fie foarte clar, pentru că adesea arătăm, uh, facem publicitate despre ce facem acum. Însă mai contează și rezultatele și cred că trebuie să fie foarte clar atunci când realizăm politica de comunicare. Și cred că e un fel de vis că într-o zi o să avem un fond unic pentru tot. Uh, nu cred că structura europeană este pregătită pentru așa ceva, dar haideți să sperăm că într-o zi se va ajunge la o simplificare și la un fond unic. Eu mai visez la încă ceva. Haideți să avem un set de instrumente foarte clar. Cine ce face, ce se folosește pentru ce obiective. Și așa este. EFSI are o publicitate foarte puternică. Sperăm să aibă și rezultate. Dacă avem uh, și noi rezultate bune, vom avea într-o zi și publicitate cu fondurile structurale și de investiții. E foarte complicat, spune președintele, mă scuzați că lungesc reuniunea, însă mă uit la situația din țara mea. Practic se creează niște operațiuni foarte complicate și se spune că finanțatorii sunt uh, ăștia, ăștia, ăștia, ăștia și apoi apare Uniunea Europeană. Uneori este citată cu sume foarte mici. Deci, până la urmă, ne gândim că beneficiarii sunt inteligenți, au găsit bani de peste tot, însă astfel nu se pune în valoare acțiunea Uniunii Europene. Ea contribuie cu bani, însă se înscrie într-o listă lungă de alți finanțatori și acțiunea sa nu este vizibilă ca atare, ceea ce este un subiect important. Apoi, accesul la fondurile europene e foarte complicat. Există o programare la nivel european stabilită de comisie, apoi, în general, statul care își impune propriile condiții, sporind complexitatea și apoi regiunile organizează și ele dosarele și e posibil să vină și ele cu reglementări, ceea ce duce la o situație uh, de Kafka pentru beneficiari. Deci e clar că simplificarea ar îmbunătăți imaginea Uniunii Europene, care deocamdată pare să fie un monstru de birocrație și de complexitate. Dacă nu mai sunt alte solicitări, amendamentele trebuie depuse până în 12 aprilie la ora 12, 12. La bugete votăm pe 11 mai, iar comisia responsabilă pe fond votează în 12 iunie. Stimați colegi, următoarea reuniune va avea loc pe 3 aprilie la ora 20, de la 20 la 21.30 la Strasburg, deci săptămâna viitoare. La diverse, nu e nimic, atunci ședința se suspendă. Mulțumesc, o seară bună!